matrimoniale. Doamna Tain tocmai ni s-a alăturat, propun să-i dăm cuvântul. E bine că tocmai ați venit, puteți uh, lua cuvântul, ceilalți raportori ne fiind prezenți. Vă rog. Aș fi dorit să vă raportez despre ultima întâlnire tripartită neoficială. Aceasta a avut loc pe 7 noiembrie. Președinția a raportat atunci că va exista o variantă revizuită a textului și textele mergeau în aceeași direcție ca și propunerile noastre. Președinția a prezentat planul de a prezenta Consiliului anumite concluzii, a încercat să caute un punct comun ceea ce privește subiectul important pentru noi cu uh, parteneriatele înregistrate, spuneau că spectrul de păreri e destul de larg, dar președinția, și trebuie să-i mulțumim pentru acest lucru, alesese, menționase note de subsol posibilitatea de alegere a sistemului de drept dorit de cei doi parteneri. La un moment dat, astfel de propuneri apar în notele de subsol și apoi se speră ca acestea să își găsească locul chiar în text, urcând dintr-o notă de subsal. Ceea ce privește executabilitatea, caracterul executoriu, trebuie să ne apropiem de celălalt regulament, așa cum propusesem și eu. Un alt punct important se referea doar la urmări cu privire la bunurile materiale, voi uh, menționa acest lucru mai clar în proiectul de raport. Un coleg fost avusese două amendamente cu care nu am nimic împotrivă, dar trebuie să spunem foarte clar că suntem de acord cu textul, dar în niciun caz nu cerem o recunoaștere a acestei parteneri, ci doar urmările. Deci dacă cineva e într-un, are un partener, <clears throat> se mută într-un alt stat membru unde nu se cunoaște acest parteneriat, se recunosc doar urmările juridice. Consiliul va mai uh, adopta și niște linii directoare care s-au bucurat de o susținere destul de largă. Ceea ce privește conținutul acesta se bazează tot pe caracterul executoriu, se referă la caracterul executoriu. Iar la bunuri, în cazul unui divorț, instanța care stabilește de, uh, detaliile divorțului stabilește și detaliile cu privire la bunuri dacă partenerii sunt de acord. Apoi, în ceea ce privește ultima reședință cunoscută sau dacă unul dintre ei mai locuiește acolo, naționalitatea la momentul inițierii situației în instanță, posibilitatea unor înțelegeri în afara instanței, toate aceste lucruri apar în liniile directoare și liniile directoare mai menționează că aceste dispoziții, așa cum am spus, ar trebui să se, să se orienteze după principiile uh, altui regulament. Discuția va fi continuată pe baza propunerii președinției, dar nu avem încă o poziție din partea președinției irlandeze. Nu știm cum va continua munca pe acest dosar. Se va verifica în ce măsură linii directoare acceptate deja vor fi folosite și în cazul acestor parteneriate. Mulțumesc încă o dată președinției cipriote pentru că s-a angajat pe acest dosar și s-a progresat foarte mult. E bine că cele două dosare continuă să fie discutate împreună, nu tratăm separat, separat parteneriatele și am cerut acest lucru încă de la început. <clears throat> textul merge în direcția potrivită. La recunoaștere și caracter executoriu ar fi trebuit să spunem mai clar și la parteneriatele înregistrate pe ce ne orientăm, chiar dacă unele lucruri sunt de la sine înțelese. Sunt un pic dezamăgită de faptul că dreptul aplicabil e menționat, la aceste parteneriate înregistrate e menționat doar în nota de subsol, dar dacă continuăm să lucrăm pe text și citind acest text, cred că până la urmă semnalul este unul pozitiv. Însă Consiliul mai are de lucru în acest sens. Doream să atrag atenția colegilor că în săptămână, ultima săptămână de la Strasburg am votat cu privire la drepturile de bază în Uniunea Europeană 2010-2011. Se spune acolo la punctul 89, mergea chiar mai departe decât raportul meu, unde se spunea că Parlamentul salută propunerile Comisiei cu privire la uh, dreptul aplicabil și competențe cu privire la rezultatele asupra bunurilor în cazul căsniciilor și a parteneriatelor registrate, dar e de părere că alegerea două instrumente diferite <clears throat> și a unei abordări diferite pentru parteneriatele înregistrate nu e justificat. Și par- Parlamentul e de părere că ar trebui luată o singură decizie sau un, un sistem unitar am supus la vot, 345 au fost pentru și 246 împotrivă, 22 de abțineri, ceea ce anticipează ușor, cred eu, poziția Parlamentului cu privire la alegerea sistemului de drept pentru parteneriate înregistrate, dată fiind problematica Cred că avem o majoritate confortabilă, 345 față de 246. Cum continuăm? În ianuarie voi face câteva propuneri de compromis. Votul în jurii va fi în 22 februarie, votul în plen în aprilie. Am amânat un pic lucrurile pentru că nu suntem în procedură de codecizie, ci doar în procedură de audiere și odată ce am votat în Parlament am ieșit din schemă. De aceea e greu de decis cum să acționăm pentru a avea un cuvânt de spus cât mai mult timp, dar să nici nu venim cu o poziție prea târziu și să arătăm clar care e poziția noastră juridică. Așa mă hotărâsem, deci, să mai amân un pic lucrurile, dat fiind faptul că Consiliul nu era pregătit. La un moment dat părea că se vor grăbi, dar nu știm cum vor continua până la urmă cu discuțiile în supreștenție irlandeză. Mulțumesc. Există observații? Există și varianta unui vot în comisie și apoi să amânăm votul în plenară. E valabilă și această variantă. Așa a făcut uh, Comisia de Agricultură înainte a tot amânat avizul uh, votul în plen până când Comisia și Consiliul și-au îndeplinit celelalte obligații. Am putea pune mai multă presiune pe ei astfel, chiar dacă instrumentul are un efect limitat. Poate ne-am putea gândi și la un astfel de sistem. Mulțumesc pentru raport. Trecem la următorul punct. Am văzut pe colegul Fos, punctul 23, Axel, Axel ai cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. E vorba de directiva cu privire la protecția datelor. Avem două măsuri juridice, odată regulamentul pentru domeniul privat și domeniile publice care nu sunt justiție și poliție și separat domeniul poliție și justiție unde e vorba de combaterea criminalității care se găsește de mult pe lista Parlamentului având legătură și cu multe alte dosare registrul datelor pasagerilor, acordurile cu Statele Unite, sistemele VISIS și așa mai departe. Sunt afectate sistemele de protecție în statele membre care sunt foarte diferite. Și competențele sunt foarte diferite în acest sens, pentru că înainte de Lisabona aveam în primul pilon uh, competențe UE foarte clare. De aceea propunerea de regulament merge pe această direcție. Înainte exista acel pilon 3, unde apăreau diferențe, era vorba de cooperare și nu de armonizare. <clears throat> Iar în 2008 s-a luat o decizie cadru, pasul care a fost cel mai profund, stabilind standarde minime în acest domeniu iar punerea în aplicare avea un termen de noiembrie 2010, dar nu s-a încheiat încă definitiv. Standardele minime sunt valabile pentru schimbul de date transfrontalier în Uniunea Europeană și astfel și protecția datelor cu caracter personal trece arată diferit de la un caz la altul. Raportul de inițiativă al Parlamentului a cerut un nivel înalt de unitar de protecția datelor. Dorim acest lucru, sperăm că se va ajunge la acest lucru, dar după părerea mea e important să arătăm că trebuie să ne și adaptăm realităților. Aceste avize de inițiativă arată și ce ne-am dorit, de fapt, arată dorințele noastre. Există o discuție în Consiliu cu privire cât, până unde să se ajungă cu această protecție a datelor. E interpretarea juridică a articolului 16 din tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, urma de cooperarea polițienească-judiciară, și există această părere că nu se vorbește de acțiunile la nivel național și întrebarea în ce măsură acest lucru va fi realizabil. Sigur, dorim o armonizare la nivelul acțiunilor poliției și judecătorilor, dar fără a lăsa statelor membre prea multă marjă de manevră. <clears throat> Propunerea comisiei interpretează acest articol 16 foarte larg și ar dori să se țină cont și de aplicarea la nivel național. Există însă în acest sens o poziție puternică în Consiliu. Eu aș vrea să ne adaptăm realităților, să vedem și ce se poate realiza la nivel politic. Aș dori să mă orientez și după decizia cadrului în 2008 am avea nevoie de o armonizare. Aceste standarde minime ar trebui să fie valabile și pentru iar, deci să avem niște standarde unitare, iar uh, ce se stabilește apoi de fiecare stat membru să poată merge mai departe. Și așteptăm și regulamentul unde vrem să echilibrăm aceste drepturi și să transpunem poate nu unul la unul, dar totuși uh, cât mai aproape, astfel pot câștiga cu toții, adică statele membre care doresc standarde mai ridicate, mai importante, le păstrează, le aplică și cei care nu au standarde nici până acum introduc câteva standarde minime. Iar cetățenii sunt totuși protejați la nivel european, chiar dacă la un nivel mai mic decât în regulament, cât privește principiile dar drepturile individului trebuie să fie protejate pentru a exista totuși un echilibru între organele de stat și cetățeni, să nu avem totuși un dezechilibru. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Voss. Ich habe jetzt Frau Taylor. Mulțumesc, domnule Voss, doamna Taylor. Um, first of all, I'd like to thank Mr. Voss for the work he's already done. Vreau să-i mulțumesc domnului Vos pentru activitatea sa de până acum. A făcut foarte multe, evident, se vede asta. S-a discutat foarte mult la Parlament despre protecția datelor în general, despre aceste regulamente și sperăm că același nivel de interes va fi <clears throat> arătat și pentru această directivă. Ne dorim o protecție foarte bună pentru protejarea datelor indivizilor, dar sarcina noastră va fi să ne asigurăm că nu vor exista incertitudini juridice care să ducă la interpretări diferite în uh, diferite state membre. Există îngrijorări privind unele dispoziții care nu sunt foarte bine, foarte clar uh, redactate, precum cele privind cerințele referitoare la ofițerii pentru protecția datelor. Este esențial ca orice excepție să fie în conformitate nu numai cu Carta Drepturilor unii Fundamentale, ci și cu jurisprudența Curții Europene de uh, Justiție și a Curții uh, Europene pentru Drepturile Omului. Se pare că unele măsuri ar putea să limiteze punerea în aplicare și trebuie să ne asigurăm că directiva furnizează posibilitatea unei cooperări mai strânse între diversele autorități și uh, încurajează, facilitează colaborarea reciprocă. Mulțumesc. Herr Kollege Saia, Mulțumesc, colegul Saia. Ce... Mulțumesc și eu vreau să salut această directivă și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui singur punct. Uh, un element concret care în multe state membre uh, este supus unui regim diferit în legătură cu protecția datelor. Sigur, scopul nostru este de a unifica aceste regimuri sau de a le face măcar comparabile între ele, să ajungem la un nivel de bază comun pentru protecția datelor, dar există țări, precum țara mea, Ungaria, care are un nivel mai ridicat deja de protecția datelor pentru cetățeni și noi trebuie să ne asigurăm că adoptarea acestei uh, directive a standardelor comune nu înseamnă că acele state care au deja un nivel mai ridicat de protecție nu pierd acest nivel. Ca să vă dau un exemplu, în anii 90, când uh, protecția datelor era un uh, principiu nou, statele, noile democrații din estul Europei au preluat în mod experimental aceste regimuri de protecție a datelor și acum deja, după 20 de ani, aceste uh, practici s-au dovedit a fi corecte și bune. De aceea, acum mi-aș dori ca această standardizare, această unificare a standardelor să nu submineze uh, statele care au deja uh, realizări foarte importante pe această direcție. Mulțumesc! Dankeschön. Weitere Wortmeldung habe ich im Mulțumesc, nu există alte observații, deci am avut un prim schimb de păreri și vom vedea în ianuarie cum arată raportul. Așteptăm. Mulțumim domnului Fos. Revin la punctul 12 de pe ordinea de zi. Secretariatul mi-a scris tot ce trebuie să spun ca rezultat al întâlnirii coordonatorilor. Am, nu, nu, am numit uh, raportorii pentru imunitatea domnului Martin L-au numit pe domnul Tadeus raportor, iar pentru imunitatea colegii Marine Le Pen, doamna Cecilia Wikström, iar pentru follow-up delegației în controlul statelor membre cu privire la exercitarea de acte delegate de către Comisie, domnul Iosef Saia, pentru modificarea uh, textului insolvenței pe mine, iar pentru decizia cu privire la texte comune împotriva <clears throat> falsificărilor și a colaborării comune cu state terțe, Gregor Mascalska, domnul Speroni pentru următoare șase luni pe partea rota, eh, deciziilor rotative, colegul Mastalca pentru probleme de drept, comitologie doamna Tai, codificări și în versiune noi, colegul Weiman de la S&D, vedem, încă nu știm cine, pentru actele delegate îl vom întreba pe domnul Stoianov Nu știm încă dacă dorește sau nu să participe și vedem cum continuăm. Apoi, autorizarea unui raport inițiativă pentru îmbunătățirea dreptului privat internațional la nivel de ocuparea forței de muncă. Am cerut, am vrea să cerem de fapt așa ceva. Apoi o discuție orală cu privire la simplificarea cazurile de moștenire transfrontaliere. Pe 10-11 aprilie vrem să facem un seminar cu privire la formarea continuă în domeniul judiciar. Doamna Thais va face o vizită de lucru la curte și pe 14-15 februarie mergem la Dublin la, supraștenție irlandeză. Atât aveam de spus la 12 și acum trec la 17. Aici sunt uh, eu raportor, de aceea continui. Aplicarea directivei 2004, am avut un schimb de păreri, nu intru acum în detalii, cred că raportul e de la sine înțeles. Și Mă bazez pe ce se spune în raportul comisiei, în principiu, concluzia importantă e că în anii trecuți am avut situații de criză pe piețele financiare și de aceea experiențele pe care le avem cu preluări de companii în ultimii ani uh, nu sunt suficiente pentru că nu sunt reprezentative pentru o situație tipică. De aceea nu are rost să tragem astăzi concluzii cu privire la legisla- propunerile legislative concrete, pur și simplu pentru că nu avem suficientă experiență. Pentru că situația a fost mult prea instabilă în ultimii ani și de aceea trebuie să așteptăm o anumită perioadă de timp să mai adunăm experiențe înainte de a ne gândi la o revizuire a acestei directive. Am fost raportor și la momentul respectiv, iar dacă a luat o vreme până directiva a fost adoptată. A fost unul din cele mai dificile dosare discutate vreodată aici, în Consiliu și între noi și Consiliu. Și dacă am redeschide această cutie a Pandorei, lucrurile nu s-ar simplifica, ci din contră mă tem de un sfârșit mai uh, negativ. De aceea consider că nu e momentul potrivit pentru a începe astfel de activități noi. Ar trebui să luăm notă de raportul Comisiei, să luăm o poziție pozitiv critică față de ce spune Comisia, dar să mai așteptăm câțiva ani înainte de a putea trage concluzii. Și nici nu trebuie abordată problema unidimensional, ci trebuie avut această discuție peste câțiva ani, nu acum și nu în viitorul apropiat. Atât cât privește avizul, uh, proiectul de raport. Și ce vorbitori avem, vă rog, doamna Regner? Eu am o abordare diferită. Spuneați, domnule raportor, că în situația preluărilor de către o companie altora nu există multă experiență, pentru că e, a fost o situație specială, una de criză. Ave, așa e, aveți dreptate. Însă dosarul a fost elaborat într-un cu totul alt spirit. O situație diferită de experiențele pe care le avem acum. Corporate governance, corporate social responsibility, diversitate, E un complex de subiecte care ne arată că poate și aici ar putea avea o altă abordare, un alt fel de abordare. E de salutat că discutăm cum să reglementăm aceste preluări Și de aceea propun să avem totuși o discuție. Mai ales la această directivă, implicarea angajaților nu e avută în vedere prea mult față de achiul existent. Și avem această combinație. Criză pe de o parte, s-a greșit mult în criză, dar am avut deci de învățat Companiile s-au putut îmbogăți fără a privi asupra imaginii de ansamblu și ne arată deci că la această directivă ar trebui să avem în vedere și alte aspecte. N-aș vrea să spun că nu avem destul experiență, dar aș vrea să menționez că există câteva dispoziții care sunt mai slabe decât în achiul comunitar, mai ales dreptul de consultare al angajaților cu partenerii. Aș sublinia în special acest drept. Adică sunt de acord cu concluziile dumneavoastră, avem prea puține experiențe, dar asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm și să lăsăm criza să treacă. Deci să așteptăm câțiva ani, cum ați spus. Există subiecte care pot fi discutate până atunci, care pot fi reglementate mai bine. Um, first of all, like to... Mulțumesc. În primul rând, Mulțumesc uh, domnului președinte Lena pentru raport care subliniază unele puncte ce trebuie luate în seamă atunci când revizuim punerea în aplicare a directivei. În 2003, în cursul negocierilor pentru directivă, obiectivul cheie a fost uh, reglementarea acestor uh, preluări. Comisia a fost satisfăcută de rezultatele punere în aplicare în general, în ciuda anumitor uh, neajunsuri în anumite state membre. În raportul noastră am văzut că, domnule președinte, ați uh, luat o abordare uh, precaută. Suntem încă departe, încă, însă, de o abordare armonizată pentru că statele membre au invocat diverse uh, acte normative, acorduri internaționale care se aplică în domeniul dreptului uh, corporativ. Comisia Europeană trebuie să revizuiască pe mai departe noile reglementări și rezultatele constatate până acum trebuie uh, să fie luate în considerare atunci când se pregătesc noi uh, dispoziții. Trebuie uh, da, domnul Lene spune că criza economică a făcut imposibilă o evaluare obiectivă a rezultatelor și de aceea credem că trebuie uh, elaborat uh, încă un studiu pe această temă. Nu este acum uh, momentul să facem schimbări importante din punct de vedere legislativ, dar trebuie să ne gândim la anumite măsuri care pot fi examinate pe termen scurt. Nu putem aștepta până trece cu totul criza pentru a analiza măsurile care se impun în uh, domeniul protecției acționarilor minoritari. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în uh, domeniul corporatist în uh, Europa în ultima perioadă și să pregătim acest mediu de afaceri pentru anii care vin. Vă mulțumesc. Colegă Rapcă. Mulțumesc, domnul Rapcă. <clears throat> O singură observație fără a fi discutat uh, propunerea noastră de aviz. De fapt, nu am citit-o, recunosc, dar spre deosebire de mulți alții, noi doi știm cum au fost lucrurile la vremea respectivă. Prima versiune fusese respinsă în plen cu 275 uh, la 275. Asta pentru că un coleg a, și-a părăsit patul de spital și a venit să voteze, altfel rezultatul ar fi fost diferit. Deci a fost un subiect foarte controversat la momentul respectiv. Și dacă încercăm astfel de abordare, nu pot decât să recomand să nu avem doar o abordare academică, așa cum ar fi necesar, ci să avem în vedere și uh, circumstanțele și să ne întrebăm dacă situația ar putea fi mai bună, atunci aș fi pentru, sau dacă din contră riscăm să avem o soluție mai puțin fericită. La fel în ceea ce privește problema deciziei. Și de aceea n-aș menționa atât de mult uh, faptul că nu avem prea multă experiență, ci și în ce ne băgăm, aș întreba eu. Pentru că sunt uh, sceptic și aș susține, aș tinde să susțin poziția propusă de raportor. Pur și simplu pentru că cred că în situația actuală, în situația în care se află Uniunea Europeană, e un subiect important și nu vom reuși să ne concentrăm pe acest subiect. Va fi tratat pe lângă altele și am uh, rezervele mele, după cum spuneam, pentru că am avut destule discuții în Parlament, am avut destule discuții cu Consiliu și ar fi păcat să riscăm să ajungem la un text uh, mai rău decât ce aveam până acum. M-aș alătura și eu acestui, celor spuse de dumneavoastră. La vremea respectivă aveam o opoziție între statele membre care aveau un drept comercial unde erau uh, interzise uh, anumite poziții statutare, dar <coughs> și altele în care acest sistem era cunoscut. Uh, număr dublu de voturi, quorul în statut și comisia nu se referise la acele elemente de apărare statutare, ci strict la bordurile de directori cu acea ofertă neutră, ceea ce ar fi dus la un dezechilibru în funcție de cum arătau legislațiile naționale. Și compromisul găsit până la urmă prevăzuse crearea unor proceduri etapizate. Până la urmă, toți au putut fi de acord. Domnul Bolkenstein a fost singur care era împotrivă. Consiliul a fost de acord cu Parlamentul. Dacă mi-aduc eu bine aminte, Spania a fost împotrivă, dar rest tot Consiliul votase pentru. Am avut, după un prim eșec, în cadrul unui compromis, am avut unanimitate destul de mare și în Parlament. Deci această problemă nu se poate înlătura fără o armonizare. Și această situație nu se poate simplifica. De acord și cu ceea ce s-a spus la drepturile angajaților. Am referit la acest lucru la punctele 17 și 18. Să întrebare nu știu dacă rediscutarea acestei directive takeover e punctul potrivit. Nu ar trebui să discutăm uh, acest subiect în multe alte directive înainte? Deci nu cred că e locul cel mai bun pentru această discuție. E o cutie a Pandorei și cine știe ce se întâmplă până la urmă. Avem nevoie de date încredere pe care să ne putem baza. Cum se întâmplă așa de mult în compromisurile europene, nu e soluția ideală, dar e una cu care cu toți pot fi de acord, toți se pot declara mulțumiți și atunci dacă nu arde, propun să nu redeschidem discuția. Nu am alte observ- nu văd alte observații. Amendamente până pe 31 ianuarie Până atunci uh, vom avea deci toate amendamentele și traducerile. Am încheiat și punctul 17 și trecem la 20. Colegul Berlinguer nu e aici, dar doamna Regner îl reprezintă sau mai amânăm mai bine? Mai așteptăm un pic, așteptăm să vină comisia punctele 18 și 19. Am auzit că domnul Karim n-ar veni astăzi. Deci nu are niciun rost. Propun să discutăm 18 și 19 în ianuarie, pentru că nici raportorul social-democraților nu e aici. Deci cei mai importanți colegi nu sunt aici. Colegul Bodu este, dar propun să amânăm Textul nu are niciun rost dacă raportorul nu e aici. 21. Um, mass media audiovizuală. Doamna Castex, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi secretariatului <clears throat> și echipei mele pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a pregăti acest aviz, pentru că s-a avansat calendarul și a trebuit să lucrăm în mai puțin de trei zile și vreau să le mulțumesc pentru disponibilitatea de care au dat dovadă. Cu acest aviz ne dorim să evaluăm Punerea în aplicare a directivei servicii audiovizuale, așa numită directivă televiziune fără frontiere, care a creat ceva probleme în statele membre în momentul în care a trebuit uh, aplicată. Sunt atât probleme legate de libertatea de acces la informație, protecția datelor cu caracter uh, privat. Eu salut acest raport și sunt de acord cu uh, concluzia Comisiei, potrivit căreia cadrul reglementar a ajuns la un echilibru și este util atât pentru clienții privați cât și pentru întreprinderi. Acum trebuie să vedem la faptul că viitorul tratat în ce privește limitele și excepțiile cu la drepturile de autor în beneficiul persoanelor uh, nevăzătoare să fie luat în considerare. Având în vedere ceea ce vă spuneam, și criticele care au fost formulate față de anumite state membre, mai ales față de Polonia, acum trebuie să verificăm faptul că majoritatea statelor membre aplică corect această directivă, astfel încât acest echilibru pe care l-am găsit în uh, directiva Televiziune fără frontiere să fie păstrat să se salveze acest principiu de libertate uh, uh, de a se informa și de asemenea tot ceea ce ține de protecția proprietății intelectuale, intelectuale protecția uh, autorilor și proprietarilor drepturilor de autor, am totuși un mic regret în sensul că primul raport al Comisiei cu privire la punerea în aplicare a acestei directive nu vorbește despre chestiunea fundamentală a libertății de exprimare, în ciuda faptului că există aceste articole 14 și 15 care vorbesc despre uh, libertatea de exprimare și dreptul la informare, dar trebuie să insistăm asupra acestor două noțiuni și să spunem că echilibrul trebuie păstrat uh, cu orice preț. În sfârșit, în avizul meu, mai spun că ar trebui să putem să luăm mai multe măsuri ca să ținem cont de inițiativele de autoreglementare, de coreglementare, mai ales în ce privește uh, publicitatea adresată minorilor, uh, și aici trebuie să găsim un just echilibru între măsurile voluntare și uh, reglementările cu caracter uh, obligatoriu. În mare, despre acest lucru este vorba în avizul meu. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamna Vicșom Mare cuvântul acum. Vă mulțumesc! Nu am mare lucru de adăugat, deoarece cred că doamna raportor a făcut o treabă foarte bună. Vreau să o felicit pe doamna Castex. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce ați spus, dar poate că ar fi bine să subliniem cât de importantă este uh, responsabilitatea um, corporatistă, responsabilitatea întreprinderilor, pentru că companiile au o influență uh, foarte mare în, asupra societății și asupra cetățenilor. Cred că doamna Castes a menționat acest lucru, dar cred că putem să spunem mult mai multe, pentru că există și un alt raport pe această temă. Trebuie foarte, mi se pare că este foarte important să se înțeleagă că cu toții avem o anumită răspundere, um, că suntem simpli cetățeni sau uh, companii, o răspundere față de mediul în care trăim. Mulțumesc. Nimeni altcineva nu a cerut cuvântul. Doamnă Castex, doriți să răspundeți? Da, sunt pe deplin de acord cu doamna Wikström. Am evocat acest lucru, dar știți că într-un proiect de aviz suntem limitați. Nu am putut să dezvolt mai mult ideile, dar puteți să depuneți un amendament în acest sens. Este de la sine înțeles că pentru întreprinderi în domeniul audiovizualilor răspunderea este mare și ar fi bine să le reamintim acest lucru.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 data pentru depunerea amendamentelor, dar nu ne așteptăm să se depună foarte multe amendamente. Deci dacă nu are nimeni nimic împotrivă, menținem termenul limită pentru depunerea amendamentelor pe 4 ianuarie. Nu putem să trecem la punctul 20 pentru că comisia încă nu este prezentă, la punctul 24 raportul domnului Zievska. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. To jest sprawozdanie z inicjatywy własnej dotyczące Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un raport din proprie inițiativă în ce privește asistența juridică în chestiunile transfrontaliere, atât pentru cazurile de drept civil sau de drept comercial. Acest raport este un răspuns uh, la comunicarea Comisiei în ce privește punerea în aplicare a acestei directive o directivă care a fost uh, uh introdusă în 2003. Au trecut de atunci practic 10 ani de zile. De atunci directiva a fost adaptată, actualizată, a intrat în vigoare și cred că acum putem să afirmăm faptul că uh, atât uh, transpunerea legislației naționale, cât și punerea în aplicare uh, uh, au fost destul de adecvate, cel puțin în ansamblu. În plus, aș vrea să spun că fiecare stat membru a implementat-o destul de diferit și, prin urmare, garantarea acestui drept la asistența juridică nu este uh, la fel de evidentă, la fel de accesibilă în fiecare stat membru și mi se pare și mai important și mai urgent următorul aspect. Comisia ne atrage atenția asupra faptului că Și, cum spuneam, potrivit statisticilor Comisiei Europene, ne dăm seama că situația poate să fie de-a dreptul un scandal. Și după 10 ani de zile, după adoptarea, cât au trecut de la adoptarea directivei, este destul de surprinzător să constatăm faptul că aceste, această directivă este practic necunoscută. E ca și cum ea nici nu ar exista, ca și cum ar fi murit cu zile. Totuși e vorba despre niște drepturi fundamentale care sunt în joc aici. Și de aceea, în raportul meu, am vrut foarte mult să subliniez acest lucru, să arăt cât de importantă este formarea uh, uh avocaților, a magistraților în general și cât de important este să organizăm campanii de informare pentru ca cetățenii să fie conștienți de faptul că există această posibilitate, să știe care le sunt drepturile. Prin urmare, ne putem aștepta să existe mai multe Uh, entități care să fie abilitate să ofere această asistență juridică. Pentru că, cum spuneam, este o directivă care oferă uh, acces la asistență juridică gratuită atât înaintea unui proces cât și în timpul acestuia. Și uh, în acest domeniu, din nou, există uh, aranjamente diferite în funcție de statele membre <clears throat> pentru că de la un stat membru la altul uh, aspectele care păreau cele mai importante uh, și care au fost evidențiate sunt diferite. Ca de exemplu, criteriul eligibil eligibilității pentru a beneficia de această asistență juridică gratuită. Aș vrea să mai vorbesc și despre standardele minime potrivit directivei. Să mă întreb dacă ele nu erau prea restrânse, poate că am avea nevoie de o aliniere mai mare, astfel încât să li se garanteze cetățenilor europeni o punere în aplicare corectă a acestei directive, astfel încât să fie mai ușor pentru cetățeni să se descurce, mai ales atunci când sunt în străinătate, pentru că vorbim aici despre asistență juridică pentru uh, uh litigii transfrontaliere. Statele membre <clears throat> au acces la un întreg evantai de dispoziții care ar permite un acces mai ușor la asistența juridică. <clears throat> uh în timpul uh, conferinței organizate de către Agenția pentru Drepturile Fundamentale și de Parlamentul European am auzit lucruri interesante despre <clears throat> partea parte cea mai sensibilă, și anume finanțarea pentru această asistență juridică. Finanțarea nu trebuie să vină numai din bani publici. Au existat propuneri pentru stabilirea unor grupuri de exemplu, în cercurile universitare pentru a se oferi acest tip de asistență. Eu am să vin cu proiectul meu de raport la sfârșitul lunii ianuarie ca să putem să avem un schimb de opinii și să fim gata să votăm înainte de vacanța de vară. Mulțumesc, domnule Sifca. Doamna Teller are cuvântul. Ah, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Zivca. Raportul Comisiei ajunge la niște concluzii satisfăcătoare privind aplicarea directivei, dar subliniază și anumite aspecte care uh, pun piedici unei aplicări uniforme în disputele transfrontaliere. Există uh, zone în care incertitudinea juridică a dus la interpretări diferite în statele membre și mm, asta duce la consecință grave în ceea ce privește uh, aspectele legislative, legale. E vorba de procedurile extrajudiciare și definiția criteriilor economice și la uh, vidul legislativ în ceea ce privește uh, numirea unui avocat din oficiu. <clears throat> Comisia, raportul Comisiei uh, spune că uh, există o uh, marjă de eroare de 15% care nu este acceptabilă după părerea noastră. Comisia însă vedem că a făcut eforturi pentru a transpune complet și uh, eficient această directivă și colaborează în continuare cu statele membre pentru verificarea aplicării eficiente a acestei directive. Uh, de asemenea, uh, mă aștept ca Comisia să țină cont de propunerea domnului Sifca pentru organizarea unor campanii de popularizare pentru informarea cetățenilor și uh, sunt uh, dispusă să lucrez uh, mai departe la acest uh, proiect, astfel încât în ianuarie împreună cu domnul Sifca să putem să-l finalizăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nu există alte observații, trecem mai departe. Revenim la punctul 20 acum. Nu? Sau avem nevoie de comisie neapărat sau putem discuta fără? Doamna Reichner, vă rog, foarte pe scurt, domnul Berlinger m-a rugat să vă spun două lucruri. În primul rând, ce, ce privește conținutul, el salută propunerea comisiei, care vine ca urmare a unui propuneri de inițiativă din, a Parlamentului din 2011. Multe elemente au fost preluate dar fiind vorba de un aviz al serviciului juridic, s-a limitat la ce e important de menționat din punct de vedere juridic. Și e vorba, în primul rând, de noul statut juridic al uh, partidelor politice din Europa, să nu pierdem din vedere acest lucru, să nu apară standarde duble la nivel național și la nivel european. E vorba de un fel de personalitate juridică complementară vis-a-vis -vis de partidele naționale. E deci un lucru care trebuie privit cu mai multă atenție și regulile interne de guvernanță sunt foarte importante. Transparență, răspundere, toate acestea trebuie avute în vedere are în vedere și drepturile și obligațiile membrilor, dar cel mai important lucru pe care aș dori să vi-l transmit este calendarul. 2014 e, bate la ușă și dânsul spunea că e foarte important să respectăm acest calendar foarte strâns pentru a avea în vedere și orizontul necesar pentru negocieri astfel încât să putem avea un uh, rezultat înaintea alegerilor din 2014. Deci un calendar foarte restrictiv care trebuie respectat și dânsul a avut puțin timp la dispoziție pentru că abia cu câteva zile în urmă a cunoscut-o pe doamna raportor. Deci vă rugăm să respectăm calendarul. Mulțumesc! Asta e simplu. Termenul pentru amendamente astăzi la 17.30. Dacă nu există observații, foarte bine. Observații alte lor de cuvânt nu există, foarte bine. Am terminat și acest punct. Subsidiaritate acum. Doamna Tain, noi aici nu văd nimic. Foarte bine. Mai departe, 26. Diverse. Observații? Dorințe? Nu e cazul. Nu-mi rămâne decât să vă atrag atenția asupra faptului că următoarea întâlnire e pe 21-22 ianuarie 2013 și ultimul lucru, după ce vom fi supraviețuit sfârșitului lumii de vineri, vă urez sărbători fericite, un an nou bun și sper să ne revedem vesel și sănătoși anul viitor. Mulțumesc!